Très bien. Si vous voulez bien, je vous demanderai... Vă rog să luați loc. Domnilor, Je vais vous demander de... Aș vrea să vă rog pe toți să luați loc pentru ca să putem... Am fait contre pentru ca să putem uh, începe reuniunea noastră. Aș vrea să vă rog așadar să vă așezați cât mai repede. Merci à vous pour... Euh, Mulțumesc tuturor. Mulțumesc tuturor pentru atenție și vă propun să începem această reuniune a Comisiei Agricul pentru Agricultură. Vreau să vă amintesc euh, Mulțumesc, domnule Tarabela, pentru ajutor. Președintele Sikerski trebuia să lipsească în această dimineață. De fapt, s-a eliberat până la urmă în ultima parte a dimineții. Mă rugase să prezidez eu această reuniune și m-a rugat uh, să continui și să uh, prezidez totuși, deci e destul de ciudat fiind în sala dumnealui să prezidez eu ședința. Oricum vă mulțumesc foarte mult pentru această responsabilitate care îmi revine și de încrederea pe care mi-ați acordat-o. Această reuniune este una foarte importantă, dar mai ales foarte urgentă. Vom vota astăzi trei rapoarte foarte importante, rapoarte care țin de buget. Bineînțeles că, în primul rând, vom vota și raportul pe organismele modificate genetic. Aș vrea să vă întreb dacă aveți uh, comentarii la ordinea de zi. Văd că nu au existat uh, comentarii formale pentru ordinea de zi. Bănuiesc că uh, ordinea de zi a fost adoptată. Și aș vrea să vă propunem așadar să începem reuniunea noastră cu primul punct, dar înainte să începem, de fapt, aș dori să urez bun venit în numele comisiei noastre unui grup de vizitatori din Irlanda care vin cu doamna McGuinness aici, care, cărora le urăm bun venit în comisia noastră. Bine ați venit și ne bucurăm că ați putut participa la prima reuniune de după vacanța de vară. Ordinea de zi, așadar, propune un prim punct după adoptarea ordinii de zi, comunicarea președintelui. După cum știți, această comisie are loc într-o această reuniune, într-un moment foarte foarte important. Știu că foarte mulți dintre dumneavoastră au legitima dorință de a dezbate despre situația de criză în care ne aflăm în domeniul laptelui, cărnii, fructelor și legumelor și în același timp de tensiunile care sunt prezente și probabil din ce în ce mai prezente uh, pe piețele noastre. Știți că pe 7 septembrie, probabil că știți deja, domnul Sikierski a cerut domnului comisar, uh, comisar să vină în uh, reuniunea noastră, domnului comisar Hogan, și deci la reuniunea din săptămâna viitoare, pe 7 septembrie, vom avea o dezbatere, nu, cer scuze, marți 8 septembrie la Strasburg de la 17 la 18, pe 8 septembrie la Strasbourg, va participa comisarul la reuniunea noastră. Cred că, având în vedere amploarea crizei actuale și dezbaterile pe care le-am mai avut pe această temă, am putut să atragem atenția comisarului pe importanța discuțiilor noastre. Cred că ar trebui, în orice caz, în cadrul reuniunii de săptămâna viitoare, dar și în cadrul reuniunilor de la Comagri, să avem o dezbatere pentru a pune acest punct pe ordinea de zi la plenară. Cred că mulți dintre noastre au cerut să aibă o discuție pe tema embargoului rus, o inițiativă din partea lui Paulo Di Castro, care a propus o dezbatere mai extinsă pe tema crizei agricole în Uniune și în Europa. În momentul acesta nu știm de fapt care este decizia definitivă, dacă această dezbatere va putea să aibă loc în plenară sau nu. În orice caz, eu doresc să aibă loc în plenară, pentru că eu cred că noi cu toții trebuie să știm uh, cât de dificilă este această situație și trebuie să înțelegem că un schimb de opinii este foarte important. În cadrul Comisiei Agri de pe 8 septembrie o să putem așadar să avem un schimb de opinii cu comisarul Hogan și sper că astăzi să știm mai multe despre dezbaterea din plenară, pentru că astăzi se ia decizia. Aș vrea să vă propun acum, după această comunicare foarte rapidă, să trecem mai departe, având în vedere că nu avem prea mult timp la dispoziție, deci să intrăm în ordinea de zi ca atare și să începem cu votul uh, electronic. E vorba de votul primului raport acum. După cum știți, calendarul bugetului general al Uniunii Europene prevede ca fiecare comisie competentă să voteze uh, bugetul în septembrie. Astăzi vom vota Așadar, rezoluția cu privire la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 uh, secțiunea care privește, bineînțeles, agricultura, iar uh, avizul uh, domnului Jean-Paul Denano a reprezentat Comisia Agri, care este competentă pentru aviz, și vom dezbate de asemenea și proiectul de buget. Uh, termenul de amendamente pentru ambele este 20, a fost 24 iulie la ora 12. Pentru aviz am primit 48 de amendamente și pentru cifre și remarci am primit 61 de amendamente. Știu că acest termen scurt de depunere a amendamentelor n-a lăsat decât foarte puțin timp de consultare grupurilor politice, dar trebuie să înțelegem urgența acestui subiect și deci astăzi uh, ne confruntăm din nou din cauza pauzei de vară cu această urgență și uh, din cauza că avem un rol important comisia noastră în acest domeniu. Aș propune deci să votăm mai întâi cifrele și remarcile cu privire la buget și după aceea să votăm uh, proiectul de aviz al domnului Dunanu. Vreau să întreb dacă domnul Dunanu dorește să ia cuvântul la acest raport, deci cred că da, din câte înțeleg, da. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Înainte să votăm acest proiect de aviz uh, pe liniile bugetare care interesează Comisia Agri, Cred că este necesar să facem câteva comentarii pe scurt. Dumneavoastră ați făcut câteva comentarii pertinente înainte, dar actualitatea ultimelor săptămâni impune, într-adevăr, uh, uh, discuții, pentru că avem peste o mie de tractoare la Paris astăzi. Criza agricolă este din ce în ce mai profundă și a afectat mai ales uh, producătorii de lapte de, și cultivatorii de, și um, cei care dețin animale uh, și, de asemenea, și criza din China a a adus cu sine o problemă, de asemenea și o secetă foarte mare. Nici o țară nu a fost salvată din această situație de criză. În anumite țări criza se simte mai tare decât în alte țări. Există manifestații ale agricultorilor peste tot în Europa și chiar săptămâna viitoare, chiar la Bruxelles, avem programată o demonstrație. Consiliul de Ministri excepțional al Ministrilor de Agricultură a fost convocat pentru lunea viitoare. Deciziile sunt foarte așteptate. Unele dintre ele vor avea cu siguranță impact, un impact bugetar non-neglijabil. Deja de mai multe săptămâni, prin abordarea bugetară, Comisia noastră alertase deja uh, despre problema deteriorării prețurilor pe piețe. Îmi exprim în primul rând reduci, uh, regretul pentru reducerile care au fost uh, propuse de către Comisie și Consiliu pentru 2016 pentru agricultură și mediul rural. Am uh, propus de aceea restabilirea unor linii bugetare foarte clare prin care ne vom exprima astăzi la vot. Am notat că proiectul de buget 2016 dispunea în interiorul plafanelor sale de o marjă importantă de peste de un miliard de euro și aș cere ca aceste fonduri să fie folosite pentru a putea să se combată criza, pe lângă criza sanitară, uh, cea a crizelei fastidioza, de exemplu, dar și pentru ca să-i ajutăm pe toți agricultorii care sunt afectați de embargoul rus. Domnul uh, președintele Putin are un rol important aici de jucat și cred că este foarte important să știm că trebuie să mobilizăm în momente de criză rezervele de criză, pentru că s-ar putea să avem nevoie de ele neapărat. Eu regret de asemenea reducerile în domeniul fructelor, legumelor și lactate și îmi pare foarte rău că s-a întâmplat așa. Cer să se crească din nou fondurile pentru aceste domenii, așa cum a cerut-o comisia noastră, de fapt, în cursul anului. În final, aș dori de asemenea să semnalez interesul de a continua să susținem apicultura pentru a proteja albinele, care joacă un rol foarte important în polenizare, deci în producția alimentelor noastre și este un lucru care se uită foarte repede. În ceea ce privește amendamentele, am reținut foarte multe dintre ele, cu excepția celor care sunt deja acoperite de textul său în ansamblul său, sau cu excepția celor care pun uh, la îndoială bazele noii PAC, ceea ce nu este deloc pe ordinea de zi al acestui raport. Mulțumesc foarte mult tuturor uh, raportorilor din umbră cu care le-am întâlnit înainte de vară și stabilisem deja programul de la această întâlnire din toamnă și mulțumesc tuturor colegilor care au colaborat foarte activ și știți că cadrul este destul de constrângător. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc, spune președintele, mulțumesc domnului Dunanu pentru aceste explicații și aș propune acum să trecem la vot la primul raport, vă rog, cu mâna ridicată. Dacă e nevoie, vom face o verificare electronică. Deci vom începe cu 54-36. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 54-37. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54-38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 54-39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54-40. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 54-41. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 54-42. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 54-30. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 54-23. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 54-03. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 54-43. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5404. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 5444. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5424. Nu, 5405. Pentru? Împotrivă? Ce se întâmplă? Întreabă președintele. 5405 votăm acum. Deci 5405 reluăm. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. 5407 pentru, împotriva, abțineri, respins. 5445 cine-i pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amenamentul 5446 cine-i pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 54-47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54-06 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, ă, se respinge, spune președintele, îmi cer scuze. 5409 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 54 48. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. A, se adoptă. 54 20. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54 26. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 54-28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54-49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54-29 cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 54-50. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54-51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54-32 nu, e identic. Îmi cer scuze, spune președintele 54-13 atunci. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 54-52. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 54-02. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Cincizeci patru, cincizeci trei acum se sare. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54-54 pentru, împotrivă, Abțineri? Se adoptă. 54-12. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 54-10. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 54-17. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Propun să verificăm electronic, vă rog. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Bun, reîncepem atunci. 54-17, deci vot electronic ca să verificăm 54-17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Cineva de la PPM Plus? Albert? Un uh, neafiliat în plus? Poate e în regulă. Tot un neafiliat în plus. E o problemă cu consola sau de ce mi-apare așa? Avem o mică problemă. Okay. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, Bun, e în regulă, se închide votul. și deci se adoptă amendamentul. Continuăm deci cu amendamentul 54-55. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 54-57. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 54-31 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 54-00. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5401. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5408. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5411. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 5414. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 54, 15. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 54, 19. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 54, 21. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 54-22. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Deci avem acum compromisul de la amendamentele 54-56 și 54-58. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54-59 acum. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54-60. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54-33. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 54-34. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 54-25. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult și vă propun să trecem acum mai departe la avizul domnul, la votarea avizului domnului Donanu, de asemenea. Tot cu mâna ridicată, vă rog, amendamentul 1, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 3. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 9. Cine-i pentru? Nu, nu, îmi cer scuze, spune președintele. 10. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 11. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 12. cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 13. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 14. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 15 împotriv, pentru, ce scuze, împotriva, abțineri, se respinge. 16. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 17. Cine-i pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 18. Cine-i pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Eu zic că trebuie să verificăm electronic la amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis votul și amendamentul se respinge. Amendamentul 22. cine e pentru? Da, dorește cineva să ia cuvântul, văd. Da, mulțumesc. Aș vrea și eu să fac un amendament oral, dacă se poate. La alineatul 10. Ați primit în această dimineață cu toții de la noi un mail în care vrem să înaintăm un amendament la care nu ați vorbit de sectorul lactate, de exemplu, care este sub o uh, presiune foarte mare, deci unde noi am vrea să susținem în mod explicit sectorul lactate. Și anume de la punctul care zice în engleză from super level, deci ar trebui să fie uh, considerat ca o necesară investiție în produselor de lactate, mai ales în managementul aprovizionării, pentru a putea preveni crize viitoare de la end let în engleză. Vreau să întreduc acest uh, amendament. Mulțumesc. Est-ce qu'il y a des, des... Există, deci, deputați în sală care sunt împotriva acestui uh, amendament oral? Domnule Dunano, ce, ce părere aveți? Nu cred că trebuie să mai spunem aceasta încă o dată, pentru că le-am scris deja. Earmarking-ul făcea parte din uh, text, oricum. Deci, nu e necesar să adăugăm acest lucru, e deja parte din text. Bine, dar trebuie să fie trei membri împotrivă, deci trebuie să se ridice trei membri în picioare dacă vreți să nu se, se mai voteze. Bun, avem trei deja. E bine, amendamentul nu poate să fie susținut, nu poate să fie supus la vot. Vă rog, vreți cuvântul, văd. Da. Aș vrea să mă refer la regulamentul de procedură atunci, pentru că mai ales în managementul aprovizionării pentru uh, prevenirea crizelor viitoare nu este un lucru care uh, apare în textul uh, inițial și nu s-a mai spus deloc acest lucru. Președintele. Știu, dar ați uh, citit dumneavoastră propunerea de amendament și uh, trei membri s-au ridicat, au obiectat. Deci așa spune regulamentul de procedură că nu poate să fie acceptat un amendament pentru care s-au ridicat trei membri în picioare care sunt împotrivă. Da, domnule Iar? Da, mulțumesc. Vroiam doar să vă atrag atenția că la începutul săptămânii viitoare vom discuta despre această problemă foarte pe larg și vom avea timpul poate să mai dezbatem uh, extins această probleme, pentru că recunosc multe elemente la care sunt de acord cu dumneavoastră, dar astăzi vine așa cam pe nepregătite amendamentul dumneavoastră și mai bine poate să discutăm săptămâna viitoare, mai încercați odată punctul acesta și poate facem o propunere care poate să conțină anumite elemente pe care am putea să le susținem, dar acum mi se pare că nu e potrivit momentul. Săptămâna viitoare e momentul potrivit să discutăm despre aceasta. Bine. Mulțumesc, spune președintele. Haideți să votăm atunci amendamentul inițial fără amendamentul oral propus. Deci amendamentul 22 la acesta suntem cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 23 cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 25. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 27. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 28. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Eu zic să verificăm aici. Amendamentul 28. Deci s-a deschis votul la 28. S-a închis votul. Amendamentul 28 este respins. Amendamentul 29. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 32. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 33. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificare? Bine. Vă rog, haideți să verificăm electronic amendamentul 35. S-a închis votul și se adoptă 35. 36. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 37. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39. Cine-i pentru? Da, verificare. Bine, verificare la 38. Deci vom face o verificare electronică la 38. S-a deschis uh, votul. S-a închis votul. Amendamentul e respins. 39. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 40. cine pentru? Cine se abține? Nu, cine e împotrivă, spune președintele întâi. Cine se abține? Trebuie să verificăm și acest amendament. 40, vă rog, se verifică, s-a deschis votul. S-a închis și se respinge. 41. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri? Respins. Amendamentul 42. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm și acesta, vă rog. 42 se verifică. S-a deschis votul. S-a închis. Și se respinge. Amendamentul 43. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 44. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Haideți să verificăm 45 electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Deci la 45. Amendamentul este respins. 46. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 47. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Și 48. cine pentru? Împotrivă? abțineri, respins. Haideți să votăm acum uh, proiectul de rezoluție, astfel amendat, vot electronic, vă rog. S-a deschis votul. Le vot est fermé. S-a închis. Și se adoptă acest raport. 30 de voturi pentru, 4 împotrivă, 8 abțineri. Vă mulțumesc foarte mult și pentru că ați venit la vot și acum vă propun să trecem la votul celui de-al treilea raport al domnului Des. Vă rog. Este un aviz. Vă rog. Are cuvântul domnul Hoisling. Ja, ich möchte ein... Aș dori să introduc un amendament. Cred că toții suntem uh, de acord cu respingerea propunerii, dar să și cerem comisiei să vină cu o propunere nouă. Adică să nu considerăm că lucrurile se încheie aici, așa, ci să cerem comisiei să ne facă o propunere nouă ca să putem trata în continuare această problemă a opt-out-ului. Merci, Alors, un Mulțumesc, domnule hosting. Ernest? Am înțeles că a fost un amendament oral, domnule președinte, și sunt împotrivă. secretariatul a uh, răspuns că amendamentele scrise sau orale trebuie să fie verificate. Cere secretariatului să uh, niciun amendament oral și nici scris nu poate să fie prezentat în acest moment. Este o procedură foarte formală Deci, după ce am verificat regulile, nu putem să acceptăm amendamentul propus de domnul Hausling. Deci, vă propun să trecem la votul avizului domnului Des. Domnule Hausling? Atunci aș dori să mi se și spună de ce la respingerea propunerii anterioare la celălalt regulament cu privire la materialul seditor, am făcut la fel și am cerut comisiei să ne spună de ce, eh, să mi se explice de ce nu e posibil acum. Mulțumesc. Je propose de passer la parole à M. Muscat. Dăm, dăm cuvântul secretariatului și după aceea domnului Des. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut amendamente scrise care mergeau în același sens, în sensul modificării textului propunerii de respingere ieri seară. Am uh, trimis răspunsuri detaliate domnului Bove în legătură cu motivele pentru care aceste uh, amendamente nu pot fi acceptate și această acest fapt a fost confirmat și de domnul președinte Sikierski și anume că nu se mai pot primi asemenea amendamente în cadrul acestei proceduri. nu se pot depune amendamente de modificare a textului de respingere. Nu este posibil conform regulamentului de procedură. Deci dacă doriți să știți cum ar trebui să reacționeze comisia, există articolul 60 din regulament care spun, prevede toată procedura și acestea au fost uh, pe vedere utilizate și în cazul raportului pe materialul săditor. Așadar, trecem la vot sau îi dăm cuvântul domnului Albert Des în legătură cu propunerea Comisiei care dă posibilitatea statelor membri, membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor alimentare și furajelor modificate genetic este, a fost o propunere foarte controversată de la bun început, așadar nu intenționez să deschidem o nouă dezbatere aici. Raportorul are o poziție foarte clară de a respinge poziția, propunerea și Comisia Envi responsabilă pe fond va face același lucru. Au avut loc discuții în acest sens. Uh, termenul pentru amendamente a fost 17 iulie și am primit uh, peste 30 de amendamente. Dacă însă se votează să se respingă propunerea comisiei, atunci toate celelalte amendamente rămân caduce. În acest sens, îi dau cuvântul domnului Des pentru a-și prezenta avizul. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt membru în Parlament și în Comisia Agricultură de 3-4 ani când am discutat pentru prima dată această propunere a Comisiei, tot ce, toți vorbitorii celor șapte grupuri au propus să respingem textul. Și niciodată nu am mai întâlnit acest lucru, că de la început, de la prima lectură, șapte grupuri toate să fie împotrivă. Așa am făcut propunerea. Martin, și eu aș fi împotriva amendamentului oral pentru modificare, indiferent care e poziția juriștilor, dar dacă le retrimitem, dacă le trimitem înapoi, comisia trebuie să-și facă treaba. Nici nu trebuie să-i cerem nimic, e pur și simplu sarcina ei ca după retrimitere din partea noastră să vină cu o nouă propunere. Vă rog să susțineți această propunere pentru că nu putem accepta să punem la îndoială ideea unei piețe unice cu astfel de propunere. Vă aduc aminte că acest lucru e cu totul altceva decât uh, responsabilitățile de la nivel național. După cum spuneam, nu putem crea astfel de reguli diferite în Europa, ținând cont de situația pieței unice. Vă rog să ne susțineți. Mulțumesc. Mulțumim. Domnule Des, dăm cuvântul doamnei Gosievska, care dorește să intervină în legătură cu acest aviz. Vă mulțumesc. Din păcate, și eu trebuie să spun că nu voi susține, nu voi susține pe domnul Des. Noi nu putem spune că datorită pieței interne vom respinge această propunere. Colegii mei din Polonia împărtășesc poziția mea. Am dorit ca Polonia să aibă posibilitatea de a restrânge utilizarea organismelor modificate genetic. Vom vota împotriva propunerii domnului Des pentru că uh, ni se pare că propunerea comisiei merge în direcția cea bună. Un punct procedural. Nu vom relua acum dezbaterea. Nu avem timp pentru acest lucru. Am venit aici pentru a vota. Deci votăm pe partea formală. Nu purtăm acum o nouă dezbatere pe acest raport pentru că acest, acest lucru a fost, a, a fost făcut deja. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Am decis, cu bună dreptate, să dăm statelor membre posibilitatea să decidă dacă cultivă sau nu organisme modificate genetic. În mod logic, același lucru trebuie să se aplice și furajelor Uh, mi se pare logic. Închidem aici intervențiile și vă propun să trecem imediat la uh, vot. Vom vota electronic. Deci, pe uh, propunerea de respingere votăm acum. Le vot est fermé. S-a închis votul. Deci, a, raportul domnului Des este adoptat, propunerea comisiei este respinsă, celelalte amendamente sunt caduce. Considerăm că ședința s-a încheiat și vă invit la întâlnirea foarte importantă cu comisarul din 8 septembrie la ora 17, unde sperăm că domnul comisar ne va asculta pe toți. Vă mulțumesc!